Dezbaterea se încheie acum. Votul va avea loc la uh, joi la ora 11. Aș dori să vă informez că mâine ședința va începe la ora 9, va avea loc de la 9 la 1, de la 3 până la 21. Ordinea de zi figurează în uh, documentul publicat în urma mini-sesiunii.